doamnei Annelise Dodds, doamnei Vicky Ford, domnului Afzal Khan și a domnului Andrew Luer, deputați în Parlamentul lor național, luăm act de eliberarea locurilor lor, de, locurile lor devin vacante, începând uh, cu data de 9 iunie 2017, conform regulamentului. Autoritățile competente ale Republicii Portugheze mi-au